Welcome back. Bun venit din nou la reuniunea noastră de comisie. Vă informez că astăzi nu este interpretare în limba slovacă. În dimineața asta, adică. Acum, între 9 și 10 și jumătate, a invitat doamna Moran Chartier, uh, niște cetățeni din uh, circumscripția dânsei. Le urăm bun venit! Cu privire la triloguri, proiectul de regulament cu privire la statistici sociale, al doilea trilog, domnul Mezeric este raportor, a avut loc în 26 aprilie și se pare că s-a înregistrat un progres solid. A avut loc o întâlnire și la nivel tehnic și al treilea trilog, trilog va avea loc uh, în 16 mai seara. Protecția lucrătorilor cu privire la uh, față de carcino, substanțe carcinogene și mutagene la locul de muncă cel de-al doilea trilog, domnul Roland este raportor, va avea loc tot săptămâna asta, în data de 17 mai, dimineața. Aș dori să mai adaug că ieri după amiază am fost puțini membri prezenți. Am invitat cercetători și uh, reprezentanți, experți, ca să discutăm despre automatizare și digitalizare și impactul acestora asupra societăților și uh, vieții laborale. A fost o dezbatere extrem de interesantă, dar au dezbătut uh, experții între ei, pentru că noi membrii, noi eurodeputații am fost foarte puțini. Am totuși impresia că vom reveni asupra acestui subiect cât se poate de repede, pentru că există multe chestiuni foarte serioase care au nevoie și de o discuție profundă la nivel politic. Și sunt sigură că experții care au fost invitați ieri vor fi încântați să revină, uh, dar și că putem să invităm uh, experți noi care să ne alimenteze deciziile pe care le vom lua la noi în comisie, decizii care vor avea un impact asupra vieții laborale în anii care urmează. Acestea fiind spuse, trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi de astăzi, spune președinta, care e punctul 6 de pe ordinea de zi zi, adică echilibru între viața profesională și familială pentru părinți și îngrijitori. După cum știți, există 660 de amendamente. Acestea au fost depuse pe lângă cele 80 de amendamente ale raportorului. Așadar, s-a muncit foarte mult și se va mai munci în continuare. Are cuvântul domnul David Caza. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, am fost... Uh, m-am bucurat de interesul uh, pe care l-a generat acest uh, dosar. Mă voi baza în bucuria mea, desigur, pe numărul de amendamente și nu pe prezența la ședința astăzi. Mare parte dintre aceste amendamente acoperă niște poziții asemănătoare. Nu voi uh, nu mă voi întinde prea mult pentru că multe chestiuni uh, fac obiectul consensului. Există și amendamente care merg în contra prevederilor. Dar în linii mari răies următoarele aspecte care sunt sprijinite de majoritatea membrilor. În primul rând, nevoia de a încuraja statele membre de a oferi facilități de îngrijire nevoia de a evidenția câteva probleme legate de persoanele cu dizabilități. 3. Oferirea concediului și pentru adopție, nu doar pentru nașterea unui copil. 4. Uh, acest uh, concediu trebuie să fie însoțit de un ajutor. Of the amount of parental leave that is non-transferable. Și să existe și pentru tată. Uh, cele 10 zile de concediu de paternitate, 5 zile concediu de îngrijire, apoi uh, vârsta între care se poate cere, vârsta copilului între care, între care se poate cere concediu să fie între 8 și 12 ani. Pe aceste aspecte pare să existe un consens larg. Până aici bine. Există încă însă câteva chestiuni pe care trebuie să le mai discutăm. Amendamentele aici au variat între extreme. De exemplu, în ceea ce privește indemnizația. Uh, unele propuneri spun 100%, altele spun că să decidă statul membru. Uh, nu s-a împotrivit nimeni uh, propunerii pragului minim, adică nivelul de concediu de boală, nivelul remunerației pentru concediu de boală. Amendamentele uh, în alt sens au variat de la 45% la 100%, la 100% în ceea ce privește salariul brut care per. Întrevăd aici un compromis la vârsta de 8-12 ani pentru uh, concediu de îngrijire. Aici suntem împărțiți. Există membrii care uh, doresc o creștere de la 8 la 12 ani și există membrii care doresc să fie lăsat uh, concediul la 8. Mie mi se pare că 10 ani este un compromis bun. Să vedem ce va spune și Consiliul și să vedem cum vor evolua și discuțiile. În ceea ce privește definiția uh, pentru concediul pentru îngrijitori, uh, există amendamente care extind definiția acestui concediu pentru, How we can find. pentru rude. Cred că și aici va fi nevoie să ajungem la un compromis. Concediul de paternitate obligatoriu. Sincer, aici nu sunt sigur ce ar trebui să uh, convenim. Sunt dispus să uh, spun la considerente că statele membre trebuie încurajate să uh, propună uh, concediu de paternitate, dar nu mi se pare potrivit să fie impus acest concediu printr-o directivă. Aici însă sunt deschis la discuții. Aranjamentele pentru concediul parental pentru familiile monoparentale. Familiile monoparentale se confruntă cu mari dificultăți, așadar, ei au nevoie de un ajutor suplimentar. Amendamentele propuse sunt în acest sens și sunt admirabile, dar trebuie să uh, găsim un echilibru astfel încât să ne asigurăm că măsurile propuse nu merg prea departe. Pentru că s-ar putea să fie o piedică în calea mm, capacității de angajare, de angajare, da, a îngrijitorilor și părinților. De asemenea, eu am depus amendamente în sensul ușurării poverii administrative pentru micro și IMM-uri. În ceea ce privește salvgardarea pe care am propus-o tot eu, am introdus și câteva amendamente pentru a proteja interesele IMM-urilor și angajatorilor. În concluzie, ă, suntem în curs de redactare a amendamentelor de compromis. În continuare aștept discuțiile cu raportorii din umbră. Am făcut și programul ședințelor cu aceștia. Una dintre ședințe va fi astăzi sau mâine. Știu că și discuțiile la Consiliu uh, merg pe această cale, adică de a uh, da mai multe competențe statelor membre decât este propus inițial în, uh, în propunerea Comisiei. Eu cred că trebuie să fim rezonabili și echilibrați aici la Parlament. Și aștept cu nerăbdare să lucrăm îndeaproape cu toți membrii acestei comisii. Sunt foarte optimist că vom găsi un acord aici în Parlament, pentru că Uh, aici avem aproape un acord, dar la trilog, uh, sincer, mă îngrijorează ce se va întâmpla, așa că, în ce ne privește, ar fi bine să avem un raport echilibrat și să fim pregătiți să ne apărăm poziția în fața Consiliului, pentru că s-ar putea să ne confruntăm cu probleme acolo și să existe dezacorduri mai mari decât am avut noi între noi aici. Mulțumesc, domnule Caza. SND are cuvântul acum, doamna Maria Arena. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că am întârziat, dar există ședințe de comisie care se suprapun. Nu am avut ocazia de a auzi în totalitate intervenția domnului Caza, dar am vorbit deja cu dânsul și știu că suntem de acord în multe privințe. Putem spune din capul locului că propunerea comisiei este bună, care într-adevăr cere um, niște amendamente, niște ajustări, dar ea îndeplinește cele trei obiective pe care, ne dorim, pe care le dorim noi, socialiștii și democrații. Și știu că domnul Caza are aceleași preocupări ca și noi. În primul rând, echilibru între viața privată și cea profesională, în al doilea rând, mijloacele pe care, cu care putem susține acest echilibru, adică și remunerația este o chestiune importantă. În al treilea rând, lupta împotriva stereotipurilor și dorim să lucrăm asupra acestei chestiuni a netransferabilității care generează sau consolidează stereotipurile de astăzi între rolurile tradiționale, feminine și masculine în ceea ce privește îngrijirea familiei. În ce privește propunerea comisiei, putem să o îmbunătățim pe alocuri, uh, de exemplu. Atunci când se vorbește despre concediul de paternitate, mi se pare că ar fi foarte util ca acesta să fie obligatoriu. Ne dăm seama că atunci când există doar dreptul la concediul de paternitate, adică multe din țările Europe, pre, Europei prevăd așa ceva, acest drept uh, nu este asumat. Bărbații nu se prevalează de acest drept pentru că uh, există acest, un, acest stereotip cu privire la rolul tradițional al bărbatului în familie. Așa că mi se pare important să spunem că acest concediu de paternitate nu este o alegere, ci este o obligație, lucru care va permite uh, Ehm, bărbaților să își ia concediu de paternitate și mai mult decât până acum. În al doilea rând, acest ehm, concediu de paternitate trebuie să fie ehm, prevăzut și atunci când copilul moare la naștere. În momentul de față nu există această prevedere. Cred că și mama și tatăl au dreptul să poată să-și plângă, să țină doliu după copilul lor mort la naștere și acest concediu trebuie să fie prevăzut astfel și în textul directivei. În al treilea rând, acest concediu de paternitate trebuie să fie prevăzut și pentru lucrătorii independenți și vom propune un amendament în acest sens. De asemenea, vom propune un amendament pentru a uh, impune o clauză de non-regresiune. Multe dintre state membre au progresat în acest domeniu, așadar nu trebuie ca noile texte europene să facă astfel încât ele să regreseze, pentru că ele au uh, obținut deja rezultate importante pentru a se alinia altor directive. În cele din urmă, cel mai delicat aspect și care va fi cel mai dezbătut cu Consiliul va fi remunerația, indemnizația, adică. Consiliul dorește să alinieze uh, remunerația la concediul de la cea egală, cea din concediul de, de boală, concediul medical. Regimurile uh, în materie de asigurări sociale sunt foarte diferite în statele membre. Raportorul a propus Uh, cifra de 75%, um, um, alinierea concediului de paternitate cu cel de maternitate. Noi, socialiștii, dorim, în schimb, o aliniere la 85% din salariul brut pentru toate uh, tipurile de concedii. Vom face această propunere într-un amendament. Știm că ne vom certa cu Consiliul, dar este una dintre dificultățile uh, Uh, pe care trebuie să ne concentrăm, pentru că pentru noi, pentru Parlament, remunerația este importantă. Dacă indemnizația nu este uh, luată în considerare la adevărata importanță, atunci multe uh, familii vor sărăci. Acest concediu va duce, dacă nu tratăm lucrurile cum trebuie, la o precarizare a familiilor. Cred că o familie care are un copil nu trebuie să presupună că va sărăci. Nu, aceasta trebuie să fie ajutată uh, Uh, pentru bunăstarea proprie și pentru bunăstarea copilului. Uh, atunci când luptăm împotriva sărăciei, vedem că atunci când se nasc copii în familii sărace, se generează un cerc vicios uh, și acești copii au dificultăți din ce în ce mai mari de a se integra în societate. Deci este un punct esențial în ceea ce privește evoluția copilului astăzi în Europa, mai ales în ceea ce privește copiii săraci. Trebuie deci să fim foarte atenți. Iată deci, uh, pe scurt, propunerile pe care le-am făcut noi și pe care le vom face în amendamentele noastre. Sunt convinsă că putem găsi uh, un numitor comun pentru că principiile noastre sunt comune. Așadar, vom încerca să avem discuții constructive în ceea ce privește calendarul. Știu că va exista un Consiliu în, uh, junie, în iunie pe această temă și cred că este foarte important ca Parlamentul să se poată uh, alinia astfel calendarului Comisiei și Consiliului pentru a încerca să avem o propunere cât se poate de repede, cât se poate de curând, pentru că în curând vom ajunge la sfârșitul mandatului nostru, deci dacă am putea accelera lucrurile, cred că am avea numai de câștigat și am avea o directivă care face parte din uh, pilonul drepturilor sociale. Mulțumesc. Nu văd pe doamna Jitnanska. Domnul Gherike, vă rog. On behalf of Mrs. Jitnanska, she's somewhere on the... Doamna Jitnanska este pe drum, așa că voi vorbi eu în numele ei. Aceste, aceasta este poziția dânsei și acestea sunt prioritățile ei în discuțiile ulterioare. Nu o să vă surprindă dacă repetăm, repetăm cuvintele domnului uh, doamnei Racevici, care a spus în ultimele săptămâni că trebuie să fim foarte rezonabili în ceea ce privește cerințele noastre pentru a avea o, un fundament bun pentru trilogurile ulterioare. Principiile noastre vor fi următoarele. În primul rând, dorim să păstrăm directiva cât se poate de simplă. Asta înseamnă că directiva trebuie să prevadă niște standarde minime iar statele membre să și le ajusteze singure. Cred că discuțiile cu privire la anumite detalii ale propunerii trebuie lăsate la nivelul statului membru. Considerăm că este important să le lăsăm statelor membre o marjă suficientă să-și adapteze prevederile la nevoile proprii, care sunt diferite. Vom susține propunerea domnului Caza, care subliniază importanța infrastructurii pentru îngrijirea copilului, care trebuie să meargă mână în mână cu toate propunerile care reconciliază nevoia familiei și nevoile familiilor și piața muncii. Apoi, această directivă nu trebuie să fie o amenințare la adresa micro și IMM-urilor. Vom susține un text care nu va presupune un impact negativ asupra firmelor mici. Apoi, un subiect de deosebită importanță este cel legat de îngrijitori. Dorim să se facă câteva amendamente lingvistice la propunerea comisiei, dar dorim să și îmbunătățim poziția acestor îngrijitori și să găsim un echilibru potrivit în același timp, astfel încât fiecare stat membru să aibă uh, marja de a își uh, ajusta standardele. Cred că în multe cazuri vom găsi un numitor comun solid cu raportorul, domnul Caza, și cred, credem că obiectivele propunerii sunt foarte importante pentru îmbunătățirea vieților uh, uh, familiilor europene și așteptăm cu nerăbdare discuțiile care urmează. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gheriche. De la ALDE, um, doamna Weber. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să îmi exprim sprijinul pentru munca raportorului și pentru amendamentele pe care dânsul le-a depus. Sunt întru totul de acord cu domnul Caza. Trebuie să fim realiști, în ceea ce privește obiectivele pe care chiar le putem atinge. Cel mai important ar fi, după părerea mea, ar fi ca această directivă să fie adoptată înainte de sfârșitul legislaturii acesteia. Dacă nu reușim, cred că vom dezamăgi, mă tem că vom dezamăgi mulți cetățeni care consideră că această directivă este um, una Uh, revoluționară, nu, cu siguranță nu vom avea miracole peste noapte, dar trebuie să ne străduim. Atunci când întâmpinăm rezistență la Consiliu, trebuie uh, să ne gândim că uh, textul Parlamentului trebuie să fie sprijinite cât mai mulți membri. Și eu am depus câteva dintre multele amendamente Uh, amendamentele mele au mers în sensul includerii mai multor tipuri de, uh, de lucrători, lucrători intermine, intermitenți, uh, lucrători interni, uh, liber profesioniști. De asemenea, am făcut un amendament despre familiile monoparentare care trebuie să se bucure de același nivel de protecție în baza acestei directive în ceea ce privește definiția tatălui, de asemenea definiția îngrijitorului și aici cred că putem include și lucrătorii care nu aparțin direct unei familii, dar care oferă îngrijire pentru aceasta. Firește, trebuie să existe și, și garanții pentru ca nimeni să nu abuzeze de acest drept. Uh, în ceea ce privește definiția pentru um, rudă, am depus din nou amendamente. Apoi, mi se pare foarte important să oferim garanții, să propunem garanții pentru statele membre care în momentul de față au standarde mai înalte. Ele trebuie să le poată păstra și trebuie să poată oferi în continuare cetățenilor lor aceste standarde atunci când vorbim despre standarde minime la nivel european, trebuie să avem mare grijă să nu fie prea minime, ci să oferim ceva consecvent, pentru că, la urma urmei, este vorba despre o uniune. Vorbim tot timpul despre mobilitatea lucrătorilor, așa că nu este normal ca un cetățean care pleacă dintr-o țară în alta ca să lucreze, uh, adică e normal ca acesta să știe la ce să se aștepte, de ce drepturi se poate bucura. După cum a spus și domnul Kazan, încă nu se știe cât de departe putem merge, dar cred că la asta se va referi la urma urmei și procesul de negociere și aștept cu nerăbdare să discutăm, să vedem ce amendamente de compromis putem uh, obține, pentru că dacă nu vom căuta compromisuri, vă dați seama că ar fi un coșmar să lucrăm pe 600 de amendamente. Deci puteți să contați pe mine și pe grupul meu să avem o poziție pragmatică și realistă. Mulțumesc! Mulțumim! Tania González are acum cuvântul. Muchas gracias, Mulțumesc, doamna președinte. După cum am văzut, sunt peste 600 de amendamente ceea ce arată interesul pe care suscită această directivă și motivarea tuturor grupurilor pentru a îmbunătăți și pentru a ajunge la un text mai bun. Am deja am dezbătut acest raport de mai multe ori, însă acum cu amendamentele în mână putem să vorbim despre lucruri mai concrete. Grupul meu a uh, depus amendamente într-o direcție clară apărarea și consolidarea drepturilor lucrătorilor, garantarea egalității între bărbați și femei pe piața muncii și promovarea susținerii uh, îngrijitorilor uh, pentru a evita să existe uh, o, două categorii de lucrători. De asemenea, câteva elemente foarte clare. Concediile remunerate 100%, deja s-a discutat despre acest lucru, remunerarea este um, uh, uh, să, ca această remunerație să fie uh, legată de nivelul de utilizare din partea uh, bărbaților. Și 80% ni se pare un minim uh, acceptabil în ceea ce privește uh, aceste concedii pentru îngrijiri trebuie să fie uh, recunoscute pentru lucrătorii care uh, acordă aceste îngrijiri uh, în mod informal. Există îngrijitori profesioniști și informal, și anume persoanele care rămân la domiciliu și uh, depun o muncă non-remunerată de îngrijire și muncitorii care, în mod formal, uh, realizează îngrijiri și uh, care, prin aceste, această directivă, ar putea să aibă un concediu punctual. Credem ca acest concediu să fie de 12 zile pe an, după cum arăta evaluarea de impact. După aceea, în ceea ce privește munca flexibilă, am dorit să o înlocuim pentru a evita lipsa de protecție pentru lucrători și propunem să, uh, ca adaptările să fie orientate către lucrători. Vrem să include lucrătorii care lucrează în forme atipice, să extindem conceptul de familie, cel puțin până la gradul 2 de uh, Uh, consanguinitate și permisul și concediul de paternitate și la alt uh, tipuri, alte tipuri de uh, cupluri care nu sunt heterosexuale și um, concediul de paternitate îl dorim la patru uh, luni netransmisibile și ca angajatorul să poate să uh, respingă acest concediu uh, doar o dată și să-l amâne cu un maxim de trei luni. Acest concediu parental trebuie să fie un drept recunoscut înțelegem că în acest fel îi uh, protejăm atât pe lucrători cât și pe uh, angajatori. Am făcut trimiteri explicite la rolul sindicatelor recunoscute în această directivă în câteva mm, aspecte de bază. Roarea uh, deciziei în ceea ce privește directiva concediului de maternitate pentru a uh, reforma aceste directive de concedii maternale, parentale și de paternitate într-o singură directivă cu privire la concedii. Acest, aceasta ar fi trebuit să, uh, acesta ar fi trebuit să fie punctul de plecare al acestei directive și să nu fie tratate separat toate aceste subiecte. Pentru a susține un singur pachet legislativ și pentru a intensifica cunoașterea în legătură cu aceste drepturi. Sperăm ca negocierile să fie productive și să transmită un mesaj cât mai uh, clar Consiliului. Mulțumesc. Domnul Mitrofanos, în numele verzilor, are acum cuvântul. Mulțumesc că îmi permiteți să-mi exprim opinia. Câteva comentarii. Mai întâi uh, comentarii generale. Și apoi cu privire la amendament, unul din amendamentele noastre. Mâine, la reuniune, vom asista la discuția interminabilă, dacă permitem statele, statelor membre să facă propria legislație în acest domeniu potrivit uh, politicii interne și condițiilor convenite în statul membru. Sau, din potrivă, dacă trebuie să propunem noi alte standarde pentru instituțiile europene, în primul rând pentru Parlamentul European. Eu, unul, cred că Parlamentul European este unul din puținele instrumente de cooperare internațională prin care se poate îmbunătăți legislația în plan național, mai ales în plan social. Dacă nu propunem noi standarde mai ridicate, în unele state membre, politicile sociale nu se vor îmbunătăți din variate motive de interes politic. Deci trebuie să fixăm noi standarde mai înalte și trebuie să fixăm niște obiective care poate, da, risca acum să fie respinse la Consiliu sau poate nu vor fi aprobate la Comisie sau de către statele membre. Însă, pe viitor, ele ar putea deveni realitate și ar putea fi transpuse în legislația națională a statelor membre. Deci s-ar putea ca amendamentele sau propunerile noastre să fie radicale. Unul din amendamentele versilor amendamentul meu este amendamentul 15 și se referă și spune așa. Statele membre vor trebui să creeze organisme consultative pentru lucrători, în așa fel încât să le ofere consiliere despre cum să obțină un echilibru adevărat între viața profesională și cea de familie. Noi nu vom impune statelor membre lucruri complet noi, toate aceste lucruri pot fi create în baza consultărilor familiale care există sau chiar în cadrul inspecțiilor de muncă care există deja. Practic, noi propunem statelor membre să îi informeze pe lucrători despre ce posibilități au, cum ar putea să își îmbunătățească echilibrul între viața profesională și a de familie în funcție de posibilitățile legislative din plan național. Sunt mulți tineri ambițioși, angajați în mediul privat sau în cel public și care nu știu ce posibilități au, cum pot primi ajutor social, cum pot să se bucure de diferite tipuri de concediu, în conformitate cu legislația în vigoare. Prin urmare, guvernele și organismele publice trebuie să se asigure că lumea este corect informată și că, într-adevăr, se încearcă găsirea celui mai bun echilibru, să se ofere mai bune posibilități de comunicare în rândul familiilor, cu părinții, cu copiii și așa mai departe. Mulțumesc pentru atenție! Bine, o să parcurg acum lista vorbitorilor care au cerut să intervină și ca să fie toată lumea asigurată că am ținut cont. Lope Fontanier, it's Shachi and it's on the list. Gerike, you want to have a... be back on the list. But you have already... Domnul Gerike, doriți să interveniți din nou? Știți, eu n-am vorbit în nume pers- personal. Eu uh, am o opinie ușor diferită, dacă mi-e permis. Bine, vă pun pe această listă deja lungă și dau acum cuvântul doamnei Agea de la EFDD. Vă rog. Sí, grazie, Presidente E gra- Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului Casa pentru această propunere. Trebuie să menținem această bază de negociere. Nu trebuie să slăbim poziția puternică a Parlamentului European. Asta înseamnă că trebuie să depășim uh, diferențele de opinie flagrante care există între noi, mai ales în ceea ce privește anumite pretenții care nu au neapărat menirea de a îmbunătăți directiva, ci doresc să existe o armonizare prin anumite instrumente. Unul din obiectivele directivei ar trebui să fie în felul următor. Să se ofere stimulente în așa fel încât femeile să poată participa uh, pe piața muncii, să reducem sărăcia, să reducem diferența de salarizare. Mai ales în ceea ce privește mamele singure, care se descurcă adesea foarte greu. Iar uh, un alt aspect important și care apare în amendamentele noastre este că ar trebui să includem și noțiunea de lucrător independent. Liber profesioniștii sau uneori antreprenorii, ei adesea nu se bucură de un nivel suficient de protecție. Când spun antreprenori, este important să oferim acestora sprijinul necesar pentru ca aceste persoane să aibă anumite drepturi garantate și respectate. Nu e vorba de a face concesii, e vorba de a crea instrumente care să permită antreprenorilor să um, creeze condițiile necesare în așa fel încât dreptul lucrătorilor să fie uh, respectat. Apoi, excepțiile pentru anumite categorii de lucrători cu contract atipic sunt un subiect destul de dificil. Dincolo de conceptul de părinte, trebuie să vedem care sunt celelalte situații. Dacă i-a adoptat un copil, ce se întâmplă? Sau ce se întâmplă dacă dacă în anumite situații părinții trebuie să călătorească, există procese de adopție internațională și așa mai departe. Toate aceste situații ar trebui acoperite. Sper că amendamentul nostru să se bucure de sprijinul colegilor, fiindcă prin acesta clarificăm un pic situația. În procesul de adopție, persoanele implicate ar trebui să se bucure de sprijin și protecție. Un alt element important pentru grupul meu se referă la simplificare. Cu cât simplificăm mai mult, cu atât mai bine. Acest instrument trebuie să fie ușor de folosit, mai ales în momentul în care oamenii își depun cererea de concediu sau uh, uh, în momentul în care cer permisiunea de a deveni îngrijitor. Ar trebui să fie făcută o cerere unică și atât. Și apoi, în ceea ce privește îngrijirea indirectă, susținem ideea de a oferi oamenilor posibilitatea de a avea un trai independent, cât mai independent. Și apoi, trebuie să le fie tuturor ușor să ceară servicii de îngrijire, să existe flexibilitate la acest capitol. E vorba de îngrijire pentru Uh, persoane cu dizabilități, pentru vârstnici și așa mai departe. Trăim într-o societate în schimbare. Piața muncii se transformă. Ar trebui să includem noțiuni de teleworking, smart working, munca la distanță. Directiva aceasta poate juca un rol important în ceea ce privește, privește aceste noțiuni unde există aceste tipuri de activitate, ar trebui să ne asigurăm că nu există marjă pentru abuz. Instrumentele acestea ar trebui introduse cât se poate de lin. Doresc să existe servicii de calitate, în așa fel încât să mijlocim îngrijirea și tratamentul, mai ales al copiilor. Să ne asigurăm că sunt servicii de înaltă calitate, în folosul tuturor, indiferent de nivelul de venit. Să oferim IMM-urilor sau microentităților stimulente și marjă de flexibilitate, în așa fel încât să garanteze dreptul lucrătorilor și respectarea normelor. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le-am cuprins în amendamentul 4. Deci spuneam să-i uh, includem și pe lucrători independenți. Sunt multe state membre unde nivelul de garanție este ridicat, unde serviciile sunt de înaltă calitate. Este foarte important să ne orientăm în funcție de acestea. Nu să slăbim standardele, să obținem maximum posibil. Eu cred că va fi o luptă grea cea pe care va trebui să o duceți, domnule Caza. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Doamna Alon. Merci beaucoup, madame la présidente. Oui, euh, vous ne serez pas étonnée. Mulțumesc, doamnă președinte. Ehm, voi interveni într-un alt registru decât antevorbitorii mei, dintr-un motiv foarte simplu. Este vorba de un echilibru între viața profesională și cea privată pentru îngrijitori și părinți, fie care se, aibă în diverse, se află în diverse uh, situații. Uh, aici mi se pare că există o problemă de fond. Uh, ne uh, rezervăm posibilitatea de a redacta un aviz minoritar, nu pentru că raportul domnului Caza și uh, sunt foarte multe amendamente foarte bune, propuneri interesante, însă din păcate nu își găsesc locul într-un text legislativ care trebuie să fie prezentat statelor membre. Uh, aproape ca și toate um, uh, dosarele pe care le discutăm în materie de în aspecte sociale și care pun probleme majore de subsidiaritate, pentru că doar statele membre pot să hotărască acest lucru. Se încalcă aici uh, dreptul de principiul subsidiarității angajatorii au uh, rolul de a acorda condiții decente colaboratorilor, bărbați sau femei, și uh, acest uh, rol este al lor. Mi se pare că puțin câte puțin depășim liniile galbene sau roșii atunci când vorbim despre echilibrul viață profesională sau privată. Uh, de fapt, se creează un dezechilibru în care viața privată primează asupra vieții profesionale. Pauperizarea și nivelul actual de salarii care se apropie din ce în ce mai mult de pragul de sărăcie fac ca femeile să fie împinse să uh, lucreze și acest lucru periclitează structurile familiale. Uh, putem să constatăm acest lucru prin uh, creșterea delincvenței în cadrul tinerilor. Uh, trebuie să ne gândim și la angajatori, pentru că IMM-urile nu vor putea să țină cont de toate aspectele vieții private ale angajaților și sistemul de protecție socială, pentru că dacă uh, locurile de muncă nu sunt uh, păstrate și după cum am discutat, uh, digitalizarea, robotizarea va face ca locurile de muncă să dispară și vom avea doar locuri de muncă precare, cum vom proteja sistemul de protecție socială? Pentru că uh, cotizațiile și contribuțiile la sistemul de social nu vor mai veni. Mai există și sistemul de taxare pentru uh, impozitele datorită faptului că uh, populația nu va mai avea venituri suficiente, impozitele nici ele nu vor mai putea să asigure uh, fonduri, fondurile necesare. Sunt foarte multe uh, aspecte interesante, însă statele membre trebuie să le implementeze. Atunci când mă uit la directiva inițială, uh, noi, la, la reuniunile de raportori din umbră, am discutat despre toate aceste aspecte, însă noi credem că s-a depășit o linie roșie în ceea ce privește uh, capacitatea statelor membre de a decide uh, în legătură cu viața uh, cetățenilor. Vă mulțumesc că aveți cuvântul, doamna Lope Fontenier. Vă mulțumesc. Înainte de a începe, aș dori să-i mulțumesc lui David pentru uh, munca sa, pentru uh, această aceste, uh, acest raport care dorește introducerea concediului parental pentru cei care îngrijesc de, uh, îngri, și îngrijesc rudele. ar fi un aspect în beneficiul tuturor. Aș dori să mă refer la câteva puncte pe care le consider importante. Dacă dorim o distribuire mai echitabilă a responsabilității familiale, aceste concedii trebuie să fie utilizate de către bărbați. În acest sens, trebuie să fim realiști, impactul financiar al directivei trebuie să fie asumat de către statele membre și trebuie să fie durabil pe termen lung. Nu trebuie să fim prea ambițioși dacă ajungem la o măsură care nu este implementabilă în practică. În al doilea rând, trebuie să asigurăm o acceptare efectivă a propunerii și să uh, reușim ca bărbații să utilizeze această opțiune. Și de aceea este important să punem accentul pe un nivel foarte mm, înalt de compensare. Deci uh, un nivel de 80% Uh, comparativ cu uh, plata pentru concediu de boală, 8 uh, săptămâni în mod treptat. În acest fel vom avea concedii mai atrăgătoare și cu un impact financiar care poate să fie asumat. Sperăm că vom putea să votăm pentru înainte de sfârșitul acestei legislaturi și să transmitem un mesaj foarte clar acestui, din partea acestui Parlament pentru toate familiile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Moran Chartier, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-mi exprim, uh, să-i mulțumesc domnului David Casa pentru munca sa și pentru felul în care a aprofundat uh, propunerea comisiei și a îmbunătățită. A îmbunătățit-o. Într-adevăr, noi trebuie uh, să arătăm calea statelor membre. Nu, nu ține de subsidiaritate, de ingerință, este rolul nostru la nivel european de a echilibra uh, viața familială, privată și cea profesională și să le arătăm uh, statelor membre că trebuie să lucreze în acest sens. Primul lucru pe care trebuie să acționăm uh, este inevitabil și anume să punem capăt uh, transferabilității concediului parental între bărbați și femei. 2% dintre bărbați își iau acest concediu parental. Așadar, se poate vedea că toată această greutate a, a acest avantaj al concediului parental devine un inconvenient, pentru că acest concediu îl oprește, încetinește cariera femeilor și de la intenții bune ajungem la o aplicare proastă. Deci, pentru mine, problema non-transferabilității este esențială, pentru că aceasta va uh, Uh, rezolva sau va uh, agrava uh, problema statelor membre. Și într-un stat membru pe care îl cunosc bine, se aud voci care se vor ridica împotriva costurilor acestor măsuri. Însă dacă ne uităm la dimensiunea problemei în momentul de față, 61% dintre absolvenții de universitate sunt femei. În momentul pensionării, femeile câștigă cu 39% mai puțin decât bărbații. Ceea ce înseamnă că am investit, statele membre au investit atât statele cât și familiile, bani publici și privați în formarea femeilor pentru că ele reprezintă 61% dintre uh, licențiați și nu uh, recuperăm prin servicii investițiile pe care le-am făcut la plecare. De ce? Pentru că uh, sarcina și nașterea reprezintă pași înapoi în cariera femeilor. Deci se ajunge la o pauperizare a femeilor ceea ce devine o problemă politică, economică și socială. Dacă adăugăm investițiile publice și private de la început, de început și după aceea sprijinul pe care trebuie să îl acordăm acestor femei, vedeți că este extrem de scump. Nu trebuie să ne uităm doar la costul acestui concediu parental. Trebuie să integrăm și eforturile de formare, și uh, susțin sprijinul împotriva pauperizării uh, femeilor. Trebuie să vedem problema uh, de la început până la sfârșit. Uh, vedem că uh, costurile, de fapt, nu sunt chiar atât de mari. Vă mulțumesc, doamna Angheria, să aveți cuvântul. Nici nu știu ce mai pot adăuga după acest discurs plin de inspirație al doamnei Moran Chartier. Nu o să intru pe conținutul dosarului. Maria Arena și Elizabeth au făcut asta foarte bine. Doresc să manifest sprijinul pentru munca raportorului nostru. După cum au spus-o mulți colegi înaintea mea, este foarte important să finalizăm acest dosar în acest mandat. Nu va fi însă un trialog ușor. Vin diferite reacții din partea Consiliului. Eu zic că este foarte important să avem o poziție parlamentară clară și am încredere în raportor și în raportorii din umbră că vor găsi calea de mijloc. Un echilibru bun, dar și o poziție parlamentară fermă eu zic că va avea nevoie de așa ceva, fiindcă negocierile cu Consiliul se anunță a fi grele. Dar să știți că vă bucurați de sprijinul nostru, deci puteți conta pe noi în găsirea unei poziții ferme, astfel încât să finalizăm negocierile în acest mandat. Mulțumesc, domnul Gherike. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc lui David Caza. Eu cred că acest subiect trebuie discutat. Arată că apare din nou și din nou, că e problematic. De zeci de ani nu am găsit o soluție. E vorba, bineînțeles, și despre uh, faptul că subiectul e un prerogativ al statelor membre. Nu trebuie să pierdem asta din vedere. Dar noi, ca Parlament European, avem posibilitatea de a disemina bune practici, să constatăm unde sunt cele mai bune soluții, unde se găsește cel mai bine echilibrul între viața profesională și de familie, pentru toți, părinți, îngrijitori, deopotrivă. Cred că ar trebui să spunem din capul locului că avem nevoie de salariu, nu bani de buzunar, nu sume aiurea, care de fapt nu corespund serviciului și nu bani uh, care nu sunt cumva pe măsura efortului depus în serviciul de îngrijire. Dacă vrem să pornim cu această idee de bani de buzunar, atunci putem să o lăsăm din start baltă. Nici măcar nu merită să o menținem, să o menționăm, pentru că părinții și îngrijitorii rămân într-un rol foarte dependent și trebuie să uh, se tot roage de unii și de alții. Sunt mereu în acest rol de a cere și asta nu le îmbunătățește deloc poziția și încrederea în sine pe piața muncii. Eu mă gândesc la un salariu de uh, educație sau îngrijire. Și dacă discutăm despre uh, părinți, au nevoie de... Uh, trebuie să privim ce se întâmplă în creșe, în grădinițe și așa mai departe, pentru că acolo se oferă serviciile de uh, îngrijire necesare. Și sunt uh, salarii formulate deja, indiferent unde ești, în România, în Suedia, Austria sau Spania. Uh, nu va exista neapărat un salariu unitar european, dar ne putem orienta în funcție de salariul, după cum o spuneam, al educatoarelor. Sau la fel și în domeniul îngrijirii, să vedem cât primesc asistenții, ă, în așa fel încât să avem un salariu de orientare. Și aici nivelul de salarizare va varia de la un stat la altul. Apoi, iarăși le condamnăm pe femei. Uh, la spațiul casnic, la bucătărie și așa mai departe. Cel puțin asta ni se reproșează. Însă în momentul în care noi venim cu această idee de a plăti un salariu și să-l plătească statul, să fie un serviciu de stat din bani publici, atunci situația se schimbă. Părinții, în special mamele, pot avea opțiune între a fi ele îngrijitoare sau a apela la îngrijitori din afară pentru că acum apelează la îngrijitor din afară și atunci o mamă nu mai are posibilitatea să se ocupe ea singură, să fie acolo pentru copii sau pentru membrii familiei care ar avea nevoie de ea. Am mai constatat un lucru. Părinții plătesc taxe pentru copiilor prin uh, forma de TVA sau așa mai departe. Și dacă e să facem un calcul general, vedem că există o diferență mare între adulții care sunt părinți și adulții care nu au copii. S-a discutat adesea în Germania despre subiectul acesta. Și oricum vedem că populația îmbătrânește și că ar trebui să creăm posibilitatea de a opta pentru o familie. ar deveni totul mult mai interesant dacă um, părinții, dacă ar conta mult mai mult vocea părinților. Și apoi, dacă într-adevăr se plătește un salariu de creștere sau educație, se va crea un uh, mediu mult mai egalitar între bărbați și femei, între cei cu copii și cei fără copii. Vom reuși să creăm mai ușor egalitate între acești adulți și vom reuși să obținem la final inclusiv o pensie mai bună. Pentru că tot ceea ce se petrece în acești ani trebuie să poată fi calculat și convertit într-o pensie, în funcție de salariul primit și nu în funcție de banii de buzunar, după cum vă spuneam, primiți. Este important să existe această echitate. Este important să obținem astfel uh, Uh, echilibru între viața profesională și de familie. Trebuie să uh, transformăm societatea, pentru că la o adică aș, să, lucrurile trebuie privite din trei perspective. Perspectiva copilului, a lucrătorului și a pensionarului. Deci să lucrăm în acest triunghi. Și dacă reușim să obținem egalitate, atunci vom reuși să combatem și sărăcia Uh, în rândul vârstnicilor. Constatăm în cazul femeilor că mai ales mamele sunt afectate de sărăcie la o vârstă înaintată. Ar trebui să fim mult mai prietenoși cu familiile, mai ales cu tinerele familii, și să creăm pentru acești oameni o Europa care pe termen lung să nu fie supraîmbătrânită, pentru că acesta este riscul uh, cu care ne confruntăm. La un moment dat, casele sociale nu vor mai putea fi realimentate. Deci, David Caza, îți mulțumesc foarte mult. E important să existe conciliere între viața profesională și de familie și sper să progresăm mult în această direcție. Thank you. Uh... Mulțumesc, mulțumesc uh, raportorului. Dacă acesta vrea să încheie, aveți cuvântul. صار الهين għax ħadna ħafna iktar ħin mill-agenda li preparajtinna. Da, timpul este destul de scurt, am avut o discuție de, destul de lungă. Toate comentariile pe care le-am uh, ascultat au fost foarte interesante și nu vreau să repet ceea ce am spus uh, de la începutul discuției. Este foarte important însă să găsim un compromis, însă nu trebuie să exagerăm într-o parte sau alta. Haideți să încercăm să găsim o cale de mijloc um, între aceste două extreme, să găsim o soluție echilibrată, implementabilă și practică, pentru că dacă Uh, nu trebuie să facem să fie imposibilă găsirea unui compromis. Haideți să convenim cât de curând posibil un plan ca Parlament European pentru a începe să uh, conlucrăm cu Consiliul. Pentru că, până la urmă, acolo este problema, uh, chiar dacă vom cădea de acord între noi aici la Parlament. Mulțumesc în special raportorilor din umbră cu care am discutat toate aceste amendamente în sensul găsirii unui compromis și sper că vom reuși să uh, avem un pachet echilibrat. Mulțumesc, domnule Casa, și celorlalți deputați care au Uh, luat parte la această dezbatere destul de edificatoare, cu toate că pozițiile exprimate au fost destul de diferite. Adoptarea în comisia noastră este planificată pentru 11 iulie, ultima zi înainte de vacanța de vară. Așadar, vom reveni la această în acest pachet ulterior. Acestea fiind spuse, am ajuns la punctul 7 de pe ordinea de zi, majorarea pachetului financiar aferent programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia. Îi dau cuvântul domnului Ceaba Ciopoșogor. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, vorbim aici despre programul de sprijin pentru reforme structurale înființat uh, anul trecut pentru cei trei ani restanți din uh, program, programul de bugetare actual, 42 de milioane de euro prin sprijin din partea experților din aceste politici, multe sunt de importanță socială directă, cum ar fi formarea și educația, lupta împotriva sărăciei, uh, măsuri pentru incluziune socială și uh, serviciile de uh, sănătate. Alte măsuri au impact puternic asupra altor măsuri sociale și economice. În 2017 și 2018 uh, cererile au ajuns la 152 de milioane de euro, uh, de 5 ori mai mari decât alocarea și consolidarea programului cu 80 de milioane pare să fie justificată. În ceea ce privește dificultățile tehnice și trimiterea specifică a Comisiei la sprijinul pentru state membre sunt binevenite. În linie cu obiectivul Comisiei, amendamentele mele au mers în două direcții. Am încercat să includem mai organic susținere pentru statele membre Uh, care vor să adere la acest program, uh, clarificând că acest program este deschis tuturor statelor membre fără discriminare, fie că fac parte din zona euro sau nu. În al doilea rând, subliniez necesitatea unor reforme structurale legate de uh, politicile sociale și de ocupare, cum ar fi sprijinul pentru educație de înaltă calitate. Este un aspect crucial dacă ținem cont de faptul că în momentul actual obiectivele 2020 sunt departe de a fi realizate. În încheiere, multe state membre se uh, confruntă cu o capacitate administrativă redusă și lipsă de know-how. Guvernul țarului, țării mele a oferit uh, recent un uh, exemplu al unor reforme eșuate. Am pregătit reforme uh, care au avut uh, efectul invers. În loc să crească salariile celor din domeniul sănătății, acestea au scăzut. Povara administrativă poate să aibă un rol foarte important în reducerea disparităților de capacitate administrativă. Poate să fie și un instrument uh, pentru susținerea și absorpția noilor fonduri. De aceea ne bucurăm că Comisia va crește bugetul alocat acestui instrument și ne bucură că uh, Comisia uh, va include acest program în bugetul de 25 de miliarde de euro pentru următoarea perioadă de programare și mulțumesc, vă reamintesc uh, secretariatului să uh, că amendamentele trebuie să fie transmise la timp pentru a permite finalizarea acestui aviz în timp util pentru vot. Vă mulțumesc că ați menționat acest lucru. Termenul pentru amendamente este 22 mai și datorită acestui program uh, invitați uh, eurodeputații să depună amendamentele în limba engleză pentru ca acestea să fie incluse în amendamentele de compromis. Însă nu există obligație uh, să se depună amendamentele în engleză, însă ar simplifica uh, munca secretariatului. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnului Pirinski de la Socialiști și Democrați în calitate de raportor din umbră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, felicit raportorul, felicit pe, felicit pe domnul Șogor pentru proiectul de raport pe care l-a prezentat. Mi se pare că a cuprins foarte bine esența uh, acestei teme foarte importante. Sunt de acord cu poziția sa că prioritățile strategice din analiza anuală a creșterii, precum uh, învățământul de înaltă calitate, productivitatea la locul de muncă și așa mai departe, pot afecta uh, politicile și incluziunea socială. Deci trebuie să fie și ele incluse în implementarea acestui pachet. Programul acesta trebuie să fie un instrument cheie pentru crearea unei noi, unei noi generații de reforme structurale care uh, Uh, să creeze o combinație echilibrată de politici economice și sociale pentru a uh, atinge o creștere sustenabilă, durabilă pentru toate statele membre. Având în vedere rezultatele la nivel de stat membru în fiecare an pe tabela de indicatori sociali în cadrul semestrului european, peisajul nu este optimist. 11 țări sunt într-o situație critică la cel puțin unul dintre cei 12 indicatori, dar um, două uh, sunt în situație critică pentru uh, cinci indicatori, de exemplu în cazul Bulgariei, uh, și acești indicatori demonstrează că indicatorii implementați până acum nu au adus transformările necesare care să uh, Uh, fie în beneficiul cetățenilor. Așadar, aceste reforme structurale trebuie să fie uh, regândite, trebuie să contribuie la uh, servicii sociale mai bune, la combaterea inegalității prin măsuri egalitare. Nu există informații din partea Comisiei în ceea ce privește implementarea pachetului acestuia, dar datele prezentate în Comisia Regi în februarie anul acesta, de către comisarul Dombrovskis, arată că 27%, adică cea mai mare parte din fondurile pentru 2017, au fost alocate pentru piața muncii, pentru sănătate și servicii sociale. Aș și pentru 2018, cota pentru aceste domenii de politică este 21%. Uh, solicitările de proiecte pentru 2017 și 2018 au fost foarte mult, multe, lucru care demonstrează că statele membre sunt interesate de acest program și suma foarte mare alocată pentru domeniile de politică enumerate anterior, anterior arată că acestea sunt tocmai domeniile în care statele membre au nevoie de ajutor. Creșterile propuse pot să fie sprijinite, dar resursele trebuie să vină din partea instrumentului de flexibilitate în cadrul următorului CFM și nu pe spezele altor programe. Așadar, trebuie să includem un amendament în regulamentul existent care să evidențieze tocmai acest aspect. În ceea ce privește propunerea de a sublinia contribuția programului la sprijinul reformelor care să ajute statele membre la aderarea la zona euro, Trebuie să amintim că, conform obiectivelor specifice ale programului, acest sprijin poate să fie oferit, Comisia propunând un nou instrument pentru acest obiectiv. Includerea unui obiectiv separat, adică sprijinul pentru aderarea la zona euro, pare să fie în etapa pilot și trebuie să ne întrebăm care ar fi astfel utilitatea practică a acestui instrument de sprijin. Pachetul de sprijin pentru reforme structurale este un instrument nou, dar se propune continuarea lui după 2020. Deci suntem în continuare în etapa inițială și nu avem, deci, dovezi cu privire la impactul său. De aceea este foarte important ca Comisia să se prezinte în fața noastră și să ne dea informații cu privire la implementarea pachetului. Regulamentul 825 din 2016 stipulează că Comisia va prezenta un raport anual de monitorizare cu privire la implementarea programului, dar nu specifică anul de început și de, de, de final pentru aceste, aceste rapoarte. Deci trebuie și aici un amendament la articolul 16 din regulament. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul și raportorii din urmă pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Perinski. Văd că nu e nimeni de la ECR aici și nici de la ALDE. Așadar, domnul Silichiotis are cuvântul din partea uh, GUE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și eu mă alătur mulțumirilor pentru raportorul nostru. Însă, grupul nostru are o poziție despre care v-am informat acum un an și jumătate atunci când a fost propus acest pachet. Reformele structurale din statele membre, precum și semestrul european, nu merg în direcția în care ar trebui, adică nu protejează co coeziunea socială și drepturile lucrătorilor. Din potrivă, nu asistăm decât la o fărâmițare a coeziunii și a statului providență, o creștere a șomajului și a sărăciei chiar și în rândul persoanelor care sunt încadrate în muncă. Repercursiunile, repercursiunile îngrozitoare ale acestor reforme promovate prin semestrul european fac astfel încât în multe uh, țări populația activă, mai ales în anumite regiuni care sunt supuse unor memorandumuri, precum Grecia, suferă îngrozitor. În ultimii ani, ce s-a întâmplat? Reformele propuse nu au rezolvat nici măcar criza. Comisia, Consiliul, Troica și intervențiile sale în uh, diferite țări au uh, propus măsuri care nu fac decât să adâncească inegalitățile. Așadar, la fel ca și data trecută, vom depune amendamente exact în acest sens, care vor sublinia impactul negativ al acestor politici. Noi dorim să uh, consolidăm statul providență și coeziunea socială, să creăm noi locuri de muncă, locuri de muncă decente și să se respecte pe deplin drepturile lucrătorilor. Companiile uh, trebuie și ele să se dezvolte. Mă bucur că la punctele 9 și 11 raportorul a vorbit despre îmbunătățirea drepturilor lucrătorilor și la amendamentele 3, 4 și 8 vedem același lucru, însă ne îngrijorează situația de la amendamentul 6, unde se vorbește despre finanțare în cadrul CFM, dar numai despre reforme structurale nu și despre politici constructive adecvate. Așadar, când vine vorba despre aviz și despre directivă, noi vom uh, fi deschiși față de propunerile celorlalți raportori din umbră și, acest, și vom depune amendamente în sensul pe care l-am exprimat. Mulțumesc! Îi dau acum din nou cuvântul domnului Șogor, dacă dorește să conchidă. Vă mulțumesc pentru toate contribuțiile. Atât am avut spus. Mulțumesc. As was mentioned before, the deadline... După cum s-a spus înainte, termenul limită pentru amendamente este 22 mai. Sunteți rugați să le depuneți în engleză, astfel încât să poată fi incluse amendamentele de compromis. Votul în comisia noastră va avea loc pe 7 iunie și adoptarea uh, în, uh, la votul la regii nu a fost încă confirmat, urmează. Asta înseamnă că am ajuns la sfârșitul ordinii de zi de astăzi și o vom lua de la început la 14.30. Vom începe cu votul electronic. Dar domnul Pirinski dorește să intervină din nou. Vă rog! Văd că este un punct aici diverse. Uh, sperăm că putem să-l exploatăm un minut, nu? Da, da, ar fi trebuit să zic punctul 8 diverse. Domnule Pirinski, vă rog. Este vorba, doamnă președinte, despre niște practici de a verifica uh, șoferii din transportul rutier, mai ales în Franța. Aceste practici au uh, îngrijorat șoferii verificați. Mă adresez acum uh, tuturor uh, eurodeputaților. Mi-a adus acest uh, caz în uh, mi-a supus acest caz atenției un um, șofer din România um, a trebuit să se conformeze unor cerințe care nu sunt prevăzute în legislație de a petrece uh, a treia sau a patra săptămână, nu știu cum se numără, odihnindu-se acasă. Dar șoferii au arătat că uh, și-au petrecut săptămâna de odihnă în afara vehiculului, dar au fost amendați cu o, mie, două mii de euro, o amendă exorbitantă. Mi se pare inacceptabilă această practică, având în vedere că această nouă legislație nu este încă în vigoare. Așadar, eu voi transmite mai departe acest semnal de alarmă din partea um, șoferului din România, vi-l transmit dumneavoastră și întregii comisii și cred că ar trebui să avem o poziție clară împotriva acestor verificări arbitrare, fără niciun fel de fundament juridic și care se fac foarte selectiv la adresa șoferilor din statele membre din Est. Asta am dorit să vă supun atenției. Vă mulțumesc pentru această informare. Vă, vom vedea dacă putem să aflăm mai multe. Și vom vedea dacă nu cumva trebuie să informăm și Comisia pentru Transporturi sau, și sau Comisia Europeană. Vom încerca oricum să obținem mai multe detalii și revenim. Și dacă nu revenim, să ne amintiți. Vă mulțumesc foarte mult. Asta înseamnă că o să ne vedem la ora uh, două și jumătate. Avem voturile. Ne vedem atunci. Vă mulțumesc pentru reuniunea din dimineața aceasta.